Uh, Quisthood. Acest uh, punct va fi votat mâine la ora 12. Și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, care este raportul, uh, de asemenea, al doamnei Quisthood Rovol, un raport referitor la politica comercială comună. Dau acum raportului cuvântul pentru 4 minute. Ja, nochmals, Herr Präsident, Domnule președinte, încă o dată vă mulțumesc. Raportul pe scurt Omnibus 1, este o adaptare a întregii legislații comerciale comunitare la noile prevederi ale Tratatului de la Lisabona și anume articolul 290 și 291. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Parlamentul European a obținut dreptul de codecizie în chestiuni comerciale, drept pe care nu îl deține niciun alt parlament din Uniunea Europeană sub această formă. Modelul nostru este cel uh, american, cel al Congresului american, iar uh, modelul nostru nu sunt colegii noștri din uh, capitalele naționale. Până una alta, politica comercială comună a fost uh, exclusă din uh, procedurile de comitologie și uh, în schimb de acum, uh, în schimb decidea Consiliul. Acest lucru s-a schimbat. Executivul decide uh, în ceea ce privește politica comercială. Deci, comisia. Comisia însă nu poate face acest lucru pur și simplu așa, în gol. Pe scurt, doresc să enumăr cele mai importante propuneri de modificare din raportul meu. În primul rând, luarea în considerare a Common Understanding. Parlamentul European, împreună cu Comisia și Consiliul, au căzut de acord asupra unui Common Understanding referitor la aplicarea actelor delegate și a um, prevederilor de implementare care să fie uh, aplicate conform unui model unitar. Comisia, spre uimirea mea, nu a ținut cont de acest lucru în propunerea sa. De aceea, raportul meu uh, accentuează acest lucru și se orientează în funcție de ceea ce este menționat în Common Understanding. Raportul confirmă introducerea actelor delegate în toate propunerile și domeniile propuse de către Comisie. În al treilea rând, chestiunea referitoare la examinare, respectiv consultare și procedurile aferente. Noi uh, confirmăm propunerea Comisiei referitoare la procedura de examinare, iar în ceea ce privește aplicarea actelor uh, de punere în aplicare, Uh, se dorește acest lucru în majoritatea cazurilor. Însă, în anumite cazuri, uh, procedura de examinare poate fi prea îndelungată, de aceea este nevoie de o procedură suplimentară și atunci noi recomandăm consultarea, consilierea. Următorul punct, uh, procedura de consultare. Noi uh, confirmăm o propunere a Comisiei în loc de consultări care acum nu mai sunt necesare, la introducerea procedurii uh, de antidumping sau de anti-subvenții, este necesară obligația de informare din partea statelor naționale. Termene în ceea ce privește uh, regulamentul privind uh, dumpingul și subvențiile, noi nu dorim să ne referim la uh, maximul de posibilități prevăzute de OMC, pentru că industria și partenerii comerciali au nevoie de o certitudine de planificare și proiectare și acest lucru nu se poate face decât dacă termenele sunt mai scurte. În felul acesta, măsurile devin eficace. De aceea, raportul de proiect prevede o prescurtare a termenelor. Sigur, există și situații de excepție care sunt mereu posibile. În plus, în majoritatea regulamentelor care există deja, raportul recomandă uh, adoptarea um, obligației de informare către Comisia Europeană și către opinia publică. Și cât de important este acest lucru ne arată uh, acum, foarte actual, discuția referitoare la procedura ACTA, la raportul ACTA. Procedura în cazul acestui raport nu a fost prea transparentă. Noi trăim într-o epocă a internetului, de aceea nu este suficient uh, cât informăm, trebuie să informăm tot mai mult. Raportul meu uh, corespunde modificărilor uh, tratatului de la Lisabona. Și până la urmă a fost vorba despre un raport care a fost foarte tehnic. Uh, am depus multe eforturi pentru a răspunde la toate aspectele tehnice. În aceeași măsură este un raport foarte politic, pentru că se referă la o nouă epocă politică uh, și la um, relațiile de politică externă. Mulțumesc uh, raportorilor din umbră, mulțumesc comisarului de Hucht. Vă rog, domnule Cioloș, să-i transmiteți, domnului comisar, aceste mulțumiri din partea noastră. Mulțumesc, uh, domnule raportor. Dau acum cuvântul domnului comisar Cioloș. Euh, Mulțumesc. De la bun început vreau să vă spun că domnul comisar de Gucht uh, plănuise deja o vizită în străinătate și cum uh, acest punct n-a fost pus pe ordinea de zi decât foarte târziu, el nu a putut să-și modifice planurile de călătorie și deci îi pare rău că nu poate să fie aici în această seară cu dumneavoastră, de aceea îmi cere să intervin eu în numele Comisiei pe acest dosar. Comisia este foarte recunoscătoare doamnei Cuistul Rovol și domnului eh, raportor din umbră Moreira, precum și tuturor celorlalți membri ai INTA pentru abordarea constructivă față de propunerea sa. E vorba de o propunere importantă, deoarece este primul pas și cel mai important pentru alinierea noului sistem de acte delegate și acte de punere în aplicare în ceea ce privește politica comercială comună. Comisia dorește să lucreze cu Parlamentul, cu Consiliul, pentru ca acest dosar legislativ să fie dus uh, la bun sfârșit cât mai rapid uh, posibil. Foarte multe amendamente vor fi de, uh, votate în aceste săptămâni. Bineînțeles că eu nu pot să comentez toate aceste lucrări, lucrări care vor fi foarte amănunțite, detaliate și cele trei instituții se vor apleca asupra acestor lucrări. Câteva observații generale. În primul rând și în principiu, Comisia poate să accepte toate amendamentele care doresc o procedură de examen um, față de o procedură consultativă. Apoi, Comisia recunoaște că actele delegate trebuie să fie introduse în regulamentul uh, privitor la mecanismul de salvgardare pentru China. Apoi, Comisia este recunoscătoare pentru măsurile din regulamentul antidumping. Comisia susține acele amendamente care doresc să Uh, introducă noile reguli de comitologie în cadrul uh, regula regulamentului antidumping. Totuși apar câteva probleme practice sau chiar juridice. Comisia speră că se va găsi o metodă eficientă pentru a rezolva aceste probleme în cadrul discuțiilor care vor avea loc între cele trei instituții după ce votul în Parlament va fi avut loc. În sfârșit, Comisia apreciază lucrările așa cum s-au desfășurate ele până acum și vom continua să lucrăm împreună pentru a finaliza dosarul uh, cât se poate de rapid și a-l adopta. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc doamnelor și domnilor. Mulțumesc, domnule comisar. Acum trecem la reprezentanții grupurilor politice pentru popularii democrați Domnul Caspari. Domnule președinte, stimați colegi, îmi pare foarte rău că această dezbatere, pe marginea acestei teme foarte importante, are loc uh, la o oră atât de târzie și fără um, prezența opiniei publice și a comisarului competent. Nu este un reproș către comisar, însă, către comisar, însă îmi pare rău că acest raport, care um, abordează multe aspecte și decide multe aspecte importante și care a fost uh, discutat uh, mulți ani de zile, iar Parlamentul a obținut anumite drepturi, îmi pare rău, deci, că această, acest raport uh, nu este tratat în mod corespunzător, pentru că ceea ce spune doamna raportor și ceea ce au uh, spus și colegii noștri și raportul la care au lucrat colegii noștri, până la urmă... Uh, vorbește despre implementarea uh, tratatului de la Lisabona în această politică. Iar uh, competențele noastre pe care le-am obținut noi, Parlamentul European, de la 1 decembrie 2009 și acum în mod suplimentar prin intermediul Omnibus, aceste competențe nu există nicăieri pe lume poate doar uh, în comparație cu Statele Unite, numai la acestea putem să ne raportăm, dar dacă este să tratăm uh, și să ne referim la celelalte parlamente, de exemplu Parlamentul din Germania, Bundestagul german nu a avut niciodată aceste competențe în uh, domeniul politicii comerciale externe. Sunt uh, recunoscător colegii noastre, uh, mai ales pentru măsurile prevăzute în uh, domeniul antidumping. Este vorba despre reducerea termenelor. Cred că acest lucru era absolut necesar și de asemenea sunt recunoscător pentru modul meticulos în care a lucrat pe marginea acestui raport. Mi-aș dori, doamnelor și domnilor, ca în domeniul politicii comune comerciale a Uniunii Europene să fim conștienți de răspunderea pe care o avem noi ca Parlament European, pentru că noi nu suntem numai aceia care pot uh, să fie supărați că nu sunt luați în serios ca înainte de 1 decembrie 2009, ci nouă ne-a fost transmisă o răspundere și sper să ne asumăm această răspundere și uh, să tratăm cu seriozitate toate dosarele pe care există și se găsesc în competența noastră. Acta a fost numit deja și, domnule comisar, dacă îmi permite să mai fac o observație, și la Parlamentul European ar trebui să ne folosim de toate mijloacele pentru ca administrația noastră parlamentară să fie capabilă să controleze în practică toate aspectele de comitologie, astfel încât funcția noastră de control să fie asumată în totalitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caspari. Din partea socialiștilor, un minut și jumătate, domnul Moreira. Mulțumesc, domnule președinte. A trecut ceva vreme de când uh, Parlamentul uh, a trebuit să analizeze politica comercială comună a Uniunii Europene. Acum uh, avem de-a face cu acte delegate și acte de punere în aplicare ca rezultat al tratatului de la Lisabona. Prin urmare, Comisia Europeană va avea putere legislativă doar prin actele delegate, care sunt uh, supuse controlului și monitorizării celor două autorități ale Uniunii Europene. În al doilea rând, Comisia și nu Consiliul va juca un rol important E important să spunem în acest context că e vorba de o competență exclusivă a Uniunii Europene și nu a statelor membre. Politica trebuie să urmeze metoda comunitară. Trebuie să fim foarte stricți atunci când uh, e vorba de noi măsuri conform tratatului de la Lisabona. Trebuie să spunem două lucruri aici. Parlamentul trebuie să păstreze controlul de plin al între, uh, întregului produs legislativ al Uniunii Europene, însă um, în multe cazuri comis, se face apel la comisie pentru a um, amenda pentru a, și completa actele de implementare, însă nu putem accepta ca statele membre să aibă putere de veto în fața puterii executive a Comisiei, pentru că e vorba de, o politică, de politica comercială, de o problemă a Uniunii Europene. Deci dacă statele membre ar avea drept de veto, aceasta ar trebui să fie um, un drept acordat doar în circunstanțe excepționale și să nu fie acordat ca regulă. Îi mulțumesc uh, raportorii pentru uh, spiritul de compromis cu care uh, a condus întreg procesul. Mulțumesc, domnule Moreira, din partea ALDE, doamna Koch-Herin. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. De la tratatul de la Lisabona, în politica comună comercială, s-a modificat totul. Există o bază legală, un temei legal cu totul altul, cu totul diferit, iar uh, consecințele acestei noi baze uh, sunt foarte puternice, au un efect foarte puternic asupra Parlamentului European. La o primă vedere par uh, aspecte foarte tehnice, cum ar fi introducerea Institutului uh, de drept institutului juridic în ceea ce privește actele delegate sau punerea în aplicare a actelor de punere în aplicare. Însă, până la urmă, este vorba despre niște interese de politică comercială foarte importantă. Haideți să ne gândim aici la termenele uh, prescurtate în domeniul politicii de antidumping sau la uh, regulamentul privind uh, subvențiile și lupta împotriva acestora. Um, acesta este un subiect care nu ar trebui să fie confidențial, este foarte interesant pentru opinia publică. Doamna raportor a vorbit despre acta înainte. Dacă de la bun început, în dosarul acta, am fi dat dovadă de mai multă transparență, poate că lucrurile uh, ar fi stat acum altfel și nu am mai fi putut atâtea discuții pe, marge, pe marginea acestui dosar. Nu pot decât să îi mulțumesc raportoarei care, cu o mână suverană, a reușit să ne conducă prin uh, acest subiect și care a coordonat foarte bine colaborarea cu colegii. Sper că uh, vom uh, reuși să încheiem acest subiect cât mai rapid. Mulțumesc, doamna Kochmerin. Trecem acum la oratorii în nume individual. Două minute, doamna Kestinger. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport referitor la politica comercială comună este mai bine cunoscut sub numele Omnibus 1 și este un raport foarte important referitor la modul de lucru al Parlamentului European cu privire la politica comercială comună. Nu putem să ne lăsăm intimidați de complexitatea tehnică a acestei propuneri, pentru că aici este vorba despre un dosar foarte important. El definește um, modul în care Comisia pentru Politică Comercială și Parlamentul European uh, va aborda actele delegate, respectiv actele de punere în aplicare. Acta a fost uh, numit ca un uh, exemplu actual de mai multe ori de către colegii mei. Doresc să menționez câteva puncte care sunt foarte importante din punctul meu de vedere. Pe de o parte, este vorba despre procedura de examinare. Procedura de examinare, da. Însă, întotdeauna trebuie să fie dată posibilitatea uh, ca anumite posibilități să rămână neatinse se dorește o acti- acțiune foarte rapidă. Cel puțin persoanele uh, afectate doresc acest lucru. Pe de altă parte, eliminarea procedurii de consultare uh, reprezintă, pe de o parte, o problemă. Este importantă colaborarea între instituțiile competente, o colaborare care este de dorit pentru a se elimina orice tip de înțelegeri. Numai în felul acesta, politi- deciziile politice vor fi corecte. În al treilea rând, uh, prevederile privind termenele o derulare rapidă și eficientă este în interesul tuturor celor implicați. Prescurtarea termenelor este de salutat, duce la mai multă siguranță pentru partenerii comerciali. Prin eliminarea procedurii de consultare, iată, se câștigă două luni. O derulare rapidă a procedurii de examinare trebuie și ea să fie prioritară. Salut raportul uh, pe care le avem în fața noastră și mai mulțumesc încă o dată raportoarei pentru această muncă reușită. Vă mulțumesc! Muchas gracias. Mulțumesc, domnule Köstinger. Și acum, un minut, domnul Leichtfried. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule raportor cred că poate fi spus un lucru și anume, politica comercială comună europeană a fost mereu un sector de succes al Uniunii Europene. De ce acest lucru? Pentru că a ținut de competența exclusivă a Uniunii Europene și pentru că, în mod țintit, ea a fost desfășurată foarte clar. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European pentru prima dată este implicat ca legitor cu drepturi de pline în această procedură. Și de aceea, politica comercială comună va deveni uh, și mai de succes pe viitor. Sigur, lucrurile sunt foarte complicate, pentru că toate aceste proceduri vechi trebuie să fie introduse în noul sistem. Însă, cred că cu uh, noua propunere a Comisiei referitoare la Omnibus 1 și Omnibus 2 și uh, cu ajutorul activității foarte bune a raportoarei pe marginea acestui subiect, am reușit să găsim un sistem uh, astfel încât noi să venim cu multă încredere, să beneficiem de control și să dăm ocazia și comisiei să acționeze astfel încât să obțină rezultate bune. Și, încă o dată, ceea ce s-a întâmplat cu acta sper să nu se mai repete niciodată. Vă mulțumesc! Gracias, señor. Mulțumesc, domnule Leichtfried. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Monopolizată de doamna Băsescu. Doamna Băsescu, aveți cuvântul

președinte, permiteți-mi să fac câteva scurte observații uh, în concluzie. Așa cum a arătat uh, această dezbatere, e vorba de un dosar foarte complex, însă el abordează multe texte legislative importante în domeniul politicii comerciale. Uh, și, prin urmare, justifică timpul și eforturile care au fost uh, uh, făcute pentru a ajunge la o concluzie cât mai rapid. În al doilea rând, Comisia primește favorabil uh, sfera de aplicare a proiectului de amendament al Parlamentului și se bucură, uh, lucrează cu bucurie la aceste chestiuni uh, în cadrul trialogului ce urmează să aibă loc. Uh, în al treilea rând, problema principală rămâne modul în care uh, vom uh, gestiona instrumentele de apărare comercială. Va trebui să um, le folosim bine uh, în timpul trialogului. Doresc să mulțumesc Parlamentului pentru eforturile sale foarte profunde de rezolvare a acestui dosar și vreau să vă asigur de angajamentul comisarului de Gucht în a colabora cu Parlamentul uh, în domeniul politicii comerciale comune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnului comisar. Uh, doamna raportor are acum uh, cuvântul. Foarte pe scurt și rapid. Mulțumesc raportorilor din umbră. Mulțumesc domnule Cioloș și comisiei care a colaborat cu noi foarte bine și mă bucur că s-a întâmplat așa. Mâine vom vota toate amendamentele și de asemenea va avea loc un vot final. Este vorba despre un dosar foarte important, de aceea pentru mine este important și aceasta este o alternativă bună și anume să se ia o decizie la plenară referitor la acest raport. Apoi eu, împreună cu colegii mei, voi putea să intru la trialog cu forțe noi. Sperăm să încheiem acest punct foarte rapid, pentru că cu toții dorim să ajungem la un compromis și de aceea suntem flexibili. Este vorba despre un nou context legislativ în care trebuie să ne regăsim cu toții și la care trebuie cu toții să ne adaptăm. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare și noapte bună tuturor, pentru că presupun că pentru toți s-a încheiat această seară. Mulțumesc pentru urările dumneavoastră, pentru sfaturile bune și cu acest punct uh, am încheiat ședința noastră. Referitor la acest raport vom vota mâine la ora 12. Această ședință